Dacă nu există obiecții, atunci acest proces verbal va fi adoptat. Un alt anunț. Autoritățile competente ale Republicii Franceze i-au adresat președintelui două solicitări de ridicare a imunității parlamentare a domnului Jean-François Iaic, precum și două solicitări de ridicare a imunității parlamentare a domnului Jean-Marie Le Pen în cadrul unor anchete judiciare. Conform regulamentului, aceste solicitări sunt trimise Comisiei de Afaceri Juridice a Parlamentului European, care este competentă în asemenea cazuri.